Okay, colleagues, thank you, sorry. Stimați colegi, îmi pare rău că am întârziat puțin, a fost vina mea. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt anunțurile președintelui și numirea raportorilor. Nu va dura foarte mult, pentru că nu există acest punct. Apoi, în ceea ce privește numirea raportorilor, avem doar uh, două acorduri în domeniul aviatic care ajung la președinte și la vicepreședință, așa cum știți, mă refer la acordurile cu Macau și Sri Lanka. Decizia coordonatorilor a fost aceasta pe care tocmai v-am spus-o. Apoi s-a discutat despre niște avize. Decizia, decizia coordonatorilor a fost să nu ia, facă niciun fel de acțiune. În primul rând în ceea ce privește documentul cu privire la piața unică, iar apoi o comunicare în ceea ce privește politica de investiții pentru țările care se află în cea mai gravă situație. Apoi o comunicare în ceea ce privește un program simplificat pentru cadrul financiar multianual. Nici aici nu există nicio acțiune pentru că nu știm când Comisia pentru Buget va începe munca. Apoi, comunicarea cu privire la locul Europei pe o piață globală și aici am hotărât să nu întreprindem niciun fel de acțiune. Să trecem acum la studii. Coordonatorii au fost de acord să continuăm cu cinci studii în acest moment. Una privind, una privind capotajul, apoi uh, impactul combustibililor fosili, proiecte mari TNT, și turism, de agricultură și de patrimoniu în zonele rurale. Am căzut de acord că dacă reprezentanții din STOA vor să se ocupe de vreunul din studii, de exemplu cel privind impactul biocombustibililor, atunci noi vom rămâne cu patru. Acum îi numim agrocombustibil, îmi spune doamna Lichtenberger. Da, bine. Atunci, agrocombustibili. Probabil că cei de la STOA se vor ocupa de acest raport, așa că noi ne vom putea gândi la un alt studiu mai târziu. Scrisoarea privind comitologia cu subiect a fost uh, împărțită în sală, audieri, va avea loc o audiere comună cu ITRE în ceea ce privește Connecting Europe Facility în data de 24 aprilie dimineața. ne vom gândi și dacă putem organiza o audiere la data de 8 mai cu privire la linie directoare TNT, iar după masa o audiere cu subiectul pachetul um, aeroportuar. Încă lucrurile nu sunt foarte clare, dar ne dorim ca marți, în data de 8 mai, să avem două audieri. Dimineața audiere TNT și apoi pachetul privind aeroporturile. Apoi, am discutat și despre petiția care a fost trimisă de domnul Brinkhorst. Coordonatorii au făcut comentarii în ceea ce privește scrisoarea acestui domn. Le-am spus să-mi trimită mie aceste comentarii, iar apoi eu le voi trimite domnului Brinkhorst ca să vedem care sunt și comentariile acestea. Din cauza limitărilor în timp și pentru din cauza faptului că această petiție vine din Parlament, aceasta va ajunge la Comisia de Petiții iar apoi, depinzând de ei, vom vedea cu ce se vor întoarce spre noi, iar noi vom transmite informațiile privite domnului Brinkhorst. Coordonatorii au fost de acord ca doamna Țică să rămână membru responsabil cu integrarea dimensiunii de gen. La diverse a avut o, loc o discuție destul de îndelungată. Punerea în aplicare la nivel transfrontalier Coordonatorii au hotărât să îi scrie o scrisoare domnului Calas ca să vadă exact care este temeiul legal al acestei directive. Vom face acest lucru. Săptămâna mobilității. Comisia a decis ca aceasta să fie din 16 până în 22 septembrie, săptămâna mobilității. Va fi inclusă aici o prezentare în ceea ce privește mobilitatea și mobilitatea urbană la data de 17 și 18 septembrie. Coordonatorii mi-au cerut să-i scriu domnului președinte Schulz o scrisoare prin care să cerem ca Parlamentul să joace un rol mai important în această săptămână a mobilității europene. STOA Doamna Țicău și domnul Cancian sunt reprezentanții noștri și ei se vor ocupa de propunerile pe care le vor trimite coordonatorilor pentru aprobare la reuniunea din martie. Apoi, despre mega camioane. Mi s-a cerut să îl contactez pe comisarul Calas. Acesta urmează să facă o declarație publică spunând că e ilegal ca asemenea camioane să traverseze granițele naturale. Noi ne dorim ca înainte să anunțe Parlamentul de decizia pe care a luat-o. Am cerut statul serviciilor juridice în acest caz să vedem dacă și ei sunt de acord cu comisia. Mi s-a cerut să vorbesc cu domnul comisar, am făcut acest lucru. În dimineață mi s-a spus că nu se va face niciun fel de anunț în ceea ce privește mega camioanele și extinderea traficului peste granițe cu asemenea vehicole. Nu va avea loc niciun fel de anunț până când comisarul Calas nu va veni în comisia noastră și ne va spune care îi sunt intențiile. Pe foarte mulți membri îi îngrijora procedura, e bine, domnul Calas va veni în Parlament, își va explica decizia și abia după aceea clar vor exista niște discuții foarte aprinse între membrii acestei comisii și domnul Calas în ceea ce privește decizia care urmează a fi luată. Însă cred că e important să subliniez faptul că la început și eu și coordonatorii eram îngrijorați că acest proces are loc fără ca să fie consultat și Parlamentul. Comisarul a acceptat acest punct de vedere, așa că acum va veni în fața noastră pentru a ne explica ce are de gând să facă în legătură cu megacamioanele înainte de a face vreun anunț public. Apoi, TNT și Connecting Europe Facility. Președintele a fost rugat să întrebe comisia ce porturi au fost uh, incluse în propunerea uh, privind rețelele de bază și extinse. Există niște confuzii aici și anume ce fel de porturi continentale intră sub incidența atente și în rețelele centrale și extinse. Așa că am cerut o clarificare în acest sens. A existat și o discuție despre calitatea aerului în avioane. Domnul Kramer din partea verzilor a deschis acest subiect. Am hotărât ca domnul Cramur să se adreseze comisiei pentru a discuta acest subiect, iar apoi să informeze coordonatorii când va avea toate detaliile din partea comisiei, dar și din alte surse, astfel încât coordonatorii să poată să reanalizeze acest subiect. Cred că atât am avut de spus. Mai vreau doar să spun că domnul Koch se va, se va ocupa de ECOL. Știți că înainte președintele trebuia să se ocupe de acest subiect. Bine. Cine dorește să înceapă domnul Vandal, apoi doamna Lichtenberger, domnul Leifried, domnul Koch. Avem o listă de vorbitori cu privire la anunțurile pe care tocmai le-am făcut. Aș dori să vorbiți pe scurt, domnule Vandal, nu aveți cuvântul. Da, nu voi vorbi prea mult, domnule președinte. Am ascultat care e poziția comisarului Calas. Știm că dumnealui, ca om, e întotdeauna pregătit să ne asculte și mă bucur să aud despre decizia pe care a luat-o. Aș dori să vă cer dumneavoastră și altor colegi să discutăm îndelungat despre acest subiect. Vorbim despre aceste mega camioane care sunt mai mari, mai lungi și sunt testate acum în țările de jos. În ceea ce privește siguranța și securitatea, vreau să spun că toate testele făcute sunt pozitive. Să nu uităm acest lucru când vorbim despre megacamioane. Stimați colegi, vă rog să încercați să nu intrați în detalii, ci pur și simplu să faceți referire la ceea ce ați auzit, doamna Lichtenberger. Da, mulțumesc. Aș dori doar să fac un comentariu scurt la scrisoarea de la coordonatorii TNT. Împreună cu colegii care au fost alături de mine, vom da o scrisoare de răspuns coordonatorilor Se pare că există aici o lipsă de informații, de aceea vom face acest lucru. Apoi o mică observație în ceea ce privește Connecting Europe Facility, porturile continentale. În loc să avem doar o înșiruire a porturilor, ar trebui să vedem exact ce port de care este. Până acum avem pur și simplu o listă cu foarte multe porturi, dar aceasta nu este ierarhizată. Nu știu dacă așa ceva e posibil, dar probabil că ar trebui să se facă această ierarhizare a porturilor. Ar fi foarte interesant și pentru etapa viitoare de planificare să știm care porturi trebuie să fie mai bine integrate, care trebuie să fie mai bine sprijinite. Știți care este avizul din Parlament? și știm că rolul porturilor este unul foarte important. De aceea e nevoie de o ierarhizare, nu doar pentru cele continentale, ci și pentru cele maritime. Până acum nu avem o listă. Mulțumesc, spune domnul președinte. Nu pot decât să vă spun ce s-a întâmplat la am, la reuniunea coordonatorilor am vorbit despre porturile continentale. Acesta a fost punctul principal. Dacă doriți să extindem subiectul, vom face acest lucru altă dată. Nu spun dacă aveți dreptate sau nu, dar noi am discutat despre porturile interne. Domnul Lightfried. Mulțumesc. Eu voi discuta tot despre mega camioane. Aș dori să discut despre ele, dar mă voi abține acum. Eu am o altă abordare, de fapt. Însă nu acest lucru e cel mai important. Există o legislație valabilă în ceea ce privește megacamioanele. Acum câțiva ani, împreună cu Consiliul, am luat anumite decizii, și anume statele membre, cu autorizația Comisiei, pot să introducă sau să nu introducă megacamioanele pe teritoriul lor. Ceea ce se încearcă să se facă acum e de fapt o încălcare a legislației europene. E frumos că vine domnul comisar aici și ne spune de ce încalcă legislația comunitară, însă acest lucru nu mă interesează. Dacă va avea loc vreo modificare, atunci trebuie să se respecte procedura, adică o propunere din partea Comisiei de schimbare a directivei. Însă cum se acționează acum, așa ceva nu se poate întâmpla un comisar, un vicepreședinte al comisiei este cel care trebuie să se asigure că legislația europeană este respectată. Acum aceasta este încălcată. După aceea se observă că da, se constată situația și dintr-o dată există o întoarcere cu 180 de grade la ceea ce s-a întâmplat, însă așa ceva nu se poate face. Cât timp legislația e așa cum e, aceasta nu poate să fie încălcată de comisie. Președintele, comisarul Hildegard îmi spune foarte des, legea e lege. La acest punct am discutat cu comisarul, am spus foarte clar care e poziția noastră, să uităm de discuția dacă megacamioanele sunt bune sau rele. Știți că eu sunt mai degrabă alături de dumneavoastră în ceea ce privește acest subiect, însă al, sau majoritatea dintre dumneavoastră, alții au altă opinie. Pe mine mă îngrijorează suveranitatea Parlamentului ca președinte al acestei comisii și drepturile Parlamentului. De aceea eu l-am abordat pe domnul comisar. I-am spus că nu mă mulțumește acest proces, au existat probleme, iar apoi urma să existe o declarație nu știu dacă a existat sau nu, oricum e clar că comisarul a primit mesajul, adică trebuie să informeze Parlamentul atunci când există decizii de schimbare a politicii. Întorcându-mă la cele spuse de dumneavoastră, domnule Lightfried, e important ca să avem și noi uh, o, un aviz juridic în ceea ce privește subiectul. Avem un aviz juridic din partea comisiei care ne spune că da, totul e în regulă sub, sub legislația existentă, adică statele membre pot să permite traficul transfrontarier al megacamioanelor pe teritoriile lor. Uh, vorbim de o chestiune de subsidiaritate, însă se folosesc de legislația existentă și de noua interpretare legală a acesteia. Știți că eu numai avocat nu sunt și de aceea coordonatorii ne spun că avem nevoie de propriul nostru aviz juridic și cred că aceasta e o decizie bună. Domnul Calas va veni în fața noastră, ne va spune care e decizia dumnealui, nu va lua nicio decizie sau nu o va, nu o va anunța în mod, for, în mod formal până atunci. Așa că și oamenii noștri vor avea timp să analizeze situația. Înțeleg ceea ce îmi spuneți, e un punct foarte bun și corect. Rolul meu ca președinte al comisiei, indiferent de părerile mele cu privire la subiect, e să mă asigur că este respectată suveranitatea Parlamentului European. Noi nu am fost consultați cu privire la această schimbare radicală de politică și am spus foarte clar acest lucru. Bun, foarte repede, vă rog doamna Leichtfried. Știm când se vor întâmpla toate acestea? Va avea loc o reuniune obișnuită sau va veni în fața coordonatorilor? La... Am uh, discutat la telefon la 9 fără 2 minute, acum e 9 și jumătate, așa că nu știu să vă spun. Vom încerca, mm, vom vedea. Avem nevoie de timp și cred că și Comisia are nevoie de timp ca să analizăm mai bine situația. Domnul Cancian. Președinte, ok. Domnule președinte, da, sunt de acord cu uh, propunerea dumneavoastră referitoare la STOA. Avem două solicitări pentru două rapoarte care încă nu au fost luate în considerare, dar la care nu vom renunța. Pe mine mă îngrijorează termenul 8 mai. Știu că suntem de-abia în luna februarie. Totuși, ca să organizăm această audiere pentru tente și pentru ce e nevoie de pregătire. Pregătire, totuși, mi se pare că așteptăm prea mult. La CEF, da, avem timp pentru că ceful se întinde până în 2020, dar pentru TNT ar trebui să ne grăbim puțin. TNT este un subiect la ordinea zilei și ar fi bine să înțelegem, să știm cât mai clar despre ce vorbim cât mai curând. Deci v-aș propune să devansăm puțin calendarul. Sper să țineți cont de această doleanță, pentru că dacă nu, pentru 2007-2013 uh, deja suntem destul în, de mult în urmă. Președintele, Antonio, să știi că am accelerat lucrurile. Tocmai de asta am propus data de 8 mai. De fapt, suntem, uh, să știi, nu în februarie, ci în martie. De mâine suntem în martie. N-am putut să programăm însă mai rapid, deoarece urmează perioada vacanței de Crăciun, vacanței de Paște. Deci uh, nu e vorba doar de Paștele Catolic, ci și de, de cel ortodox, care nu se suprapun. N-am uh, crezut că o să fiu vreodată expert în ce privește data Paștelui în funcție de confesiune, dar uite că la asta s-a ajuns. Deci e nevoie de timp ca să invităm experții, să putem aduce toți oamenii și credeți-mă că 8 mai o să ajungă mai curând decât ne așteptăm. Raportorul uh, mi-a spus că nu crede că vom putea să obținem un vot în comisie uh, mai devreme de septembrie-octombrie, ba nici atunci. Așa că eu îmi dau seama că se întâmplă foarte multe lucruri în statele membre și în organizații, dar cred că 8 mai este prima dată fezabilă pe care o putem pune la dispoziție. Am încercat uh, să facem cumva, să combinăm cu ceful, dar nu, nu se poate. Um, din păcate, asta este situația în care ne găsim. Însă vom încerca să lucrăm uh, într-un ritm cât mai accelerat. Și da, ai dreptate, țin cont de solicitarea ta. Crede-mă, încerc să fac tot ce pot împreună cu raportorii. Domnule Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt pe deplin de acord. Pe deplin de acord cu uh, solicitarea colegului de a discuta despre rețelele TNT mai devreme. Însă eu și cu domnul Ertug am lucrat mult la aceste dosare și știm că, înainte de toate, e nevoie de o audiere publică, din motive juridice. Până acum n-am putut să ținem o astfel de audiere și eu aș vrea să putem uh, merge mai repede cu acest dosar, însă nu e fezabil. Cu toții am fi preferat să putem organiza mai devreme, dar până la urmă trebuie să ne mulțumim și cu 8 mai. Președintele, cei dintre dumneavoastră care au fost președinți de comisii înainte știu că în Parlament uh, procedurile sunt extrem de dificile. Domnule Koch. Ja, vielen Dank, Brian. Zu lang äh, Mulțumesc, Brian. Ceva pozitiv despre megacamioane. Sunt foarte tentat să zic, dar voi, voi renunța acum. Aș vrea să zic că nu vreau să ne lăsăm duși spre o direcție greșită. Acum, biocombustibilii se numesc agrocombustibili, adică acei combustibili din a doua generație care sunt produși deci aceștia ar putea avea o, un efect pozitiv și în ceea ce privește factorii ecologici. Mulțumesc! Președintele, o să avem nevoie de un raport cu privire la definiția agrocombustibilului. Doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să mă refer la niciun agrocombustibil, dacă nu vă supărați. Pe scurt, vreau doar să reiau ideea Spusă de domnul Kramer cu privire la calitatea aerului din avioane. Um, știu că mulți încearcă să facă presiune acolo. Eu, una, nu sunt om de știință. Nu pot să spun dacă există o problemă în acest sens sau nu. Știu însă că acum câțiva ani a existat o posibilitate ca aerul din uh, avion să fie viciat, dar asta la un anumit tip de avion. Aș vrea să știu însă de la cine veți încerca să obțineți informații. Președintele, încă n-am contactat pe nimeni. Hotărârea coordonatorilor a fost ca domnul Kramer să meargă să colecteze tot felul de dovezi și apoi să ne raporteze cu privire la ce a găsit. Deci, pe moment, uh, coordonatorii au hotărât ca noi, Comisia, să nu întreprindem nicio acțiune, să-l trimitem pe domnul Kramer să discute cu sindicatele sau cu alți actori, să revină apoi cu un raport pe viitor uh, către coordonatorii, după care coordonatorii vor lua o hotărâre. Doamna Foster, înseamnă că ne am înțeles eu bine, pentru că mai devreme ne-a spus că vom lansa un fel de investigație. Domnul Kramer e cel care va face investigația. Bun. Mai dorește cineva să reacționeze cu privire la cele relatate de la ședința de ieri a coordonatorilor? Deci considerăm raportul privind coordonatorii adoptat. Mulțumesc. Mergem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Raportul meu cu privire la nivelul minim de pregătire a navigatorilor am un uh, proiect de raport. Propunerea comisiei uh, practic încearcă să transpună modificările care au fost convenite deja de statele membre la Convenția STCW, adică Convenția privind pregătirea navigatorilor a OMI, pentru a alinia pregătirea navigatorilor la noi cu uh, convenția aceasta a OMI. Prin urmare, noi nu prea putem aduce multe modificări la conținut, la fondul propunerii comisiei. Toate amendamentele anterioare pe care le-am adus la această uh, convenție au fost transpuse similar prin modificările directivei. Deci aici uh, nu putem decât să um, fim de acord cu transpunerea modificărilor de la Manila și tot ce am putut face este să îmbunătățesc formularea textului legislativ ca să-l clarific sau să-l actualizez. O modificare de fond uh, a fost însă să solicit ca perioadele de odihnă să fie menținute și în cazul exercițiilor. Însă există o cerință suplimentară și anume ca statele membre să înainteze în fiecare an o situație cu privire la certificarea formării navigatorilor individuali pentru a avea o imagine mai completă a profesiei de navigator în Europa. Și aici am câteva modificări de făcut. Vreau să consolidăm dreptul la protecția datelor cu caracter personal solicitând ca datele navigatorilor să fie anonimizate. Nici nu știu dacă există acest cuvânt anonimizare, dar el se folosește. Practic, vrem ca acești navigatori să rămână anonimi. De asemenea, am cerut ca datele să fie transmise exclusiv în scopuri statistice. Și vreau să mă asigur că statisticile realizate pe baza acestor informații sunt puse la dispoziția publicului și astfel solicit uh, colectarea de date privind profesia de navigator la nivel european. În mod clar, e nevoie de o situație mai completă a situației forței de muncă în acest sector. În uh, urma tratatului de la Lisabona, am considerat că e nevoie de o mai bună formulare pentru a reflecta consensul interinstituțional din 2011 cu privire la actele delegate. Și am vrut să lămurim diferența dintre certificatele de competență și cele de aptitudini și am venit cu amendamente la textul uh, propunerii Comisiei. Convenția de la Manila a intrat în vigoare la 1 ianuarie și ca să evităm orice întârziere în alinierea legislației UE la cerințele modificărilor de la Manila și ca să nu apară conflicte între obligațiile UE și obligațiile noastre asumate la nivel internațional, doresc să colaborez îndeaproape cu președinția daneză pentru a ajunge la un acord rapid am introdus câteva amendamente la propunerea comisiei pentru a ține seama de anumite modificări și sper ca uh, acestea să poate fi acceptate de comisie. În plus, am uh, colaborat cu domnul Ole Christiansen, care este raportor pentru Comisia Muncă pentru acest aviz. Este vorba despre modificări uh, la articolele care impun excepții la orele de odihnă. Se pare că propunerea comisiei preferă niște prevederi mai puțin ferme față de cele care există deja în uh, achiul uh, comunitar. Deci încerc împreună cu domnul Sen să găsim o formulare care să fie acceptabilă și pentru noi și pentru Comisia pentru Muncă astfel încât să putem ajunge la un acord rapid cu președinția daneză pe acest dosar. Să ne asigurăm, deci, că transpunerea Convenției de la Manila se va face în legislația noastră cât mai curând posibil. Acesta este raportul meu. Acum, domnul Cumuțacos. Eh, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. aceasta este o chestiune strategică. Formarea navigatorilor este foarte importantă și ei nu trebuie să permitem niciun fel de deteriorare a calității formărilor. Trebuie să facem uh, multe investiții, să investim în această profesie, în uh, siguranță, și în uh, protejarea condițiilor de muncă ale navigatorilor. Așa că eu salut propunerea comisiei și modificările dumneavoastră. Trebuie să ne aliniem la Convenția de la Manila din 2010. Domnule președinte, cred că ați mers în direcția cea bună și vă sprijin propunerea. Cred că trebuie să subliniem însă că datele ce vor merge la comisie nu pot fi folosite decât în scopuri statistice. Aș avea de făcut două observații. Mai întâi, în ce privește intrarea în vigoare a directivei despre care discutăm. Și relevanța pe care directiva o are în raport cu uh, Convenția de la Manila, care a intrat în vigoare în 2012. Procedura noastră legislativă va continua și vom fi probabil cu cel puțin șase luni în urmă față de convenție, ceea ce ridică o problemă. Navele ce arborează pavilioane ale statelor membre din Uniunea Europeană trebuie să respecte acordul internațional care este în vigoare, însă nu au legislația comunitară adaptată sau actualizată la această convenție internațională. Mai avem o problemă și în legătură cu țările terțe cu care facem comerț. Ele au pus deja în aplicare prevederile de la Manila, Așa că nu știu cum vom putea să rezolvăm această problemă, domnule președinte. Sper însă să o putem rezolva cât mai curând posibil. Să putem pune în aplicare această directivă în forma actualizată și completă. Nu știu cum am putea să ieșim din această încurcătură, trebuie însă să ne mișcăm cât mai rapid. Și un ultim lucru, Domnule președinte, îmi dau seama că nu putem adăuga nimic la conținutul acestui document, la fond, pentru că el practic transpune doar documentul de la Manila. Există însă un lucru ce ar trebui să fie considerat important, și anume instruirea navigatorilor și nevoia de a combate pirateria. Cele două sunt legate. Și uh, sigur că sunteți uh, la curent cu uh, amplificarea acestui fenomen, nu-i așa? Așa că, dacă nu apare nimic în text, eu aș înainta un amendament, poate considerente undeva, să spunem că trebuie să instruim pe navigator și în ce privește combaterea pirateriei. Mulțumesc, domnule președinte, am să înaintez restul prin amendamente. Succes! Mulțumesc, domnul Ugias. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu uh, vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru acest proiect de text. În ciuda vârstei sale fragede sau tinere, iată că a venit cu o contribuție destul de semnificativă la acest uh, proiect. Noi nu avem uh, o mare marjă de manevră pentru a îmbunătăți textul, pentru că el practic reformează directivele anterioare care reglementau formarea navigatorilor și uh, brevetele. Practic, propunerea Comisiei face o adaptare a legislației uh, la noile modificări. Modificările aduse însă de președintele Simpson la, pre- la propunerea comisiei trebuie primite favorabil. Dumneavoastră n-ați încercat doar să îmbunătățiți formularea legislativă. Trebuie să insistăm, da, pe colectarea datelor cu caracter personal doar în scopuri statistice și pe anonimizarea datelor datele trebuie să fie publicate, însă într-un mod în care identitatea persoanelor să rămână anonimă. E important să avem uh, cunoștințe, o imagine, de fapt, mai completă asupra activităților navigatorilor, asupra acestei uh, categorii de uh, lucrători și trebuie să încercăm să remediem uh, problema șomajului care afectează și acest sector. Așa cum spunea și președintele și antevorbitorul, suntem în urmă puțin, așa că trebuie să accelerăm ritmul. Normele de la Manila datează din 2010 și ele de la 1 ianuarie sunt deja în vigoare, deci să încercăm și noi să facem ceva. Doamna Foster, da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru comentariile acestea referitoare la proiectul de raport. Noi, în mare, sprijinim uh, abordarea dumneavoastră. Este evident că e nevoie de instruire adecvată pentru navigatori, de certificare corespunzătoare. Singurele probleme sunt cele pe care le-ați și menționat dumneavoastră, le voi relua rapid. Cea mai mare este că atunci când se transferă date dintr-o bază de date, dintr-un uh, stat membru către un altul, se poate să nu fie compatibile cele două. Așa că trebuie să ținem cont uh, statele membre uh, să fie ajutat atunci când își transmit uh, informațiile și să încercăm să convenim un calendar realist pentru acest transfer de date. Celălalt uh, lucru important despre care ați și vorbit era anonimizarea. Nici nu știu ce înseamnă acest cuvânt, de fapt. Da, aveți dreptate și consider că amendamentul pe care l-ați uh, enunțat dumneavoastră mai devreme reflectă foarte bine acest lucru. Nu putem permite ca datele personale ale oamenilor să fie transmise peste tot în, li- în liber. Ați uh, menționat uh, pe bună dreptate acest lucru și sper ca și Comisia să țină cont. Mulțumesc. Președintele, anonimizare nu este cuvântul meu. Domnul Tusas. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός αποτελεί το κέντρο διαμόρφωσης των διεθνών κανόνων. Uh, Organizația Maritimă Internațională este centrul procedurilor de reglementare pentru acest sector și pentru instruirea navigatorilor, dar și pentru protecția vieții pe mare și a mediului înconjurător. Suntem de acord cu propunerile făcute de raportor și cu uh, modificările care au fost deja uh, convenite de către statele membre în contextul Organizației Maritime Internaționale. Și, bineînțeles, uh, au fost de acord cu modificările și cu um, convenția amendată. Totuși, aș vrea să fac câteva comentarii, dacă îmi dați voie. În acest uh, sector um, al instruirii navigatorilor nu a existat foarte multă claritate, nu se cunosc exact nevoile de formare, iar acest lucru este valabil în foarte multe uh, state membre, dar cu atât mai mult în țările terțe. Iar în ultimii ani, ne-am confruntat cu foarte multe modificări uh, în ceea ce privește tehnologia navală s-au uh, produs foarte multe modificări, s-au introdus foarte multe uh, noi tehnologii, însă nu au existat atât de multe formări profesionale pentru navigatorii care lucrează pe aceste nave. Iar acesta reprezintă un pericol pentru transportul maritim internațional și pentru siguranța navigatorilor uh, pe mare. Apoi, uh, timp timpul uh, pentru descărcarea navelor este mult mai scurt. Există tot felul de condiții și de mm, cerințe care trebuie îndeplinite. Propunerile raportorului sunt pozitive și cred că acestea pot îmbunătăți situația în privința instruirii navigatorilor. Totuși, trebuie să vă spun că măsurile propuse nu merg suficient de departe în rezolvarea pro uh, problemelor, iar noi vom depune câteva amendamente în acest sens și sper că acestea vor fi bine primite, astfel încât echipajele de pe aceste nave să beneficieze de cele mai bune condiții. Și mă refer la echipajele de pe navele de croazieră, dar și de pe celelalte nave. Toți trebuie să fie tratați la fel, pentru că unii membri ai echipajului uh, nu sunt uh, nu fac obiectul acelorași măsuri de protecție. Apoi există și uh, problema codificării legislației maritime. și există niște reglementări care datează din 2006 și care au fost elaborate de Organizația Internațională a Muncii. În Consiliu, în Comisie și în Parlamentul European trebuie să discutăm foarte, uh, foarte mult despre aceste lucruri. Din păcate am pierdut foarte mult timp și există în continuare foarte multe probleme. Așadar, noi propunem accelerarea procedurilor și propunem să acționăm cât mai rapid posibil pentru a îmbunătăți această formare a navigatorilor. Doamna Vasto. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că sunt perfect de acord cu colegul meu, Georgios, în ceea ce privește necesitatea de a combate pirateria. Ca și tine, aș dori să existe o formare specifică uh, navigatorilor și cred că ar trebui ca aceasta să fie inclusă în ghidul de bune practici care există deja la nivelul OMI. Și cred că nu are rost să reinventăm uh, roata, pentru că avem unele lucruri care există deja și care trebuie valorificate. În al doilea rând, nu știu dacă am înțeles uh, foarte bine, însă în ceea ce privește exercițiile de evacuare și de pregătire pentru situațiile de urgență, sunteți de acord uh, ca aceasta să nu fie integrată în perioada de odihnă, pentru că perioada de odihnă nu înseamnă că trebuie să fii obligat să faci niște exerciții, ci din potrivă să te odihnești dormind. Cred că odihna este foarte importantă în domeniul transporturilor, fie că este vorba de transportul rutier sau de transportul aviatic și cred că același lucru trebuie să fie valabil și pentru transportul maritim. din partea Comisiei, domnul Carimitos. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport foarte bun și le mulțumesc uh, și tuturor uh, deputaților care au intervenit. Într-adevăr, și eu cred că ar trebui să accelerăm acest proces pentru a ajunge la un acord cât mai curând posibil, astfel încât acest act să intre în vigoare. Până la urmă este vorba de o transpunere a dreptului internațional. Împărtășim uh, punctele dumneavoastră de vedere că ar trebui să asigurăm protecția datelor. Uneori uh, avem uh, niște formulări pe care trebuie să le folosim și de aceea m-am referit la acest termen. În ceea ce privește perioada de odihnă, Cred că ar trebui să, să aflăm mai întâi care este opinia colegilor de la Comisia de Ocupare. Oricum ar fi, noi vrem să rezolvăm această problemă cât mai rapid și cât mai simplu cu putință, pentru că uh, există deja legislație europeană în domeniu care trebuie să fie respectată. Apoi s-a menționat un alt lucru, cred că de, de către domnul Cumuțacos și doamna Festos, și anume uh, problema pirateriei. Într-adevăr, la OMI există anumite recomandări, însă acestea nu merg atât de departe încât să acopere chestiunea trainingurilor. Se vorbește doar despre bune practici, despre cum ar trebui să reacționeze personalul navelor în caz de atac și despre, echip, despre dotările care ar trebui să existe pe nave. Și în acest sens, Comisia trebuie să facă mai multe și uh, acest, aceste chestiuni ale formării uh, pot fi ridicate în discuțiile noastre cu OMI și poate putem să găsim o soluție inteligentă în acest uh, text. Poate că am putea să facem o trimitere la acest lucru în text, însă în acest text legal, text juridic, nu putem să facem această modificare și trebuie să fim conștienți de acest lucru. În ceea ce privește protecția datelor, Consiliul lucrează pe această temă, dar cred că vom găsi o soluție bună. Apoi uh, există și o problemă mai instituțională și anume implementarea actelor delegate. Există partea legală și partea practică a acestei uh, chestiuni. Ceea ce am făcut uh, în trecut pe Convenția STC au fost doar modificări pe care le-am discutat la OMI sau în comitetele care există deja. Deci cred că aceasta nu ar trebui să fie o problemă de controversă care să ne uh, întârzie în procesul decizional. Oricum, noi vrem să păstrăm uh, acordul instituțional și vrem să găsim și o soluție în acest sens. Suntem dispuși să vă sprijinim uh, și vă mulțumesc pentru că deja ați uh, preluat anumite îmbunătățiri ale textului juridic pe care le-am făcut și noi la Consiliu. Oricum, sperăm că până la vară vom ajunge la un acord pe marginea acestui text. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să reacționez la unele dintre intervenții. Deputații au făcut uh, comentarii foarte pertinente cu privire la instruirea navigatorilor și la îmbunătățirea acestei situații. Uh, sunt de acord cu ceea ce s-a spus de toată lumea, de doamna, domnul Tusas și doamna Vlasto. Problema este că eu am de-a face cu un text OMI și cât de, oricât de mult mi-ar plăcea, mi-ar plăcea mie să am puterea să modific uh, textul OMI, uh, poate că ați fi surprinși să aflați că nu am această putere. Deci eu nu pot decât să mă ocup de transpunerea textului și uh, de preluarea în mare a acestuia, iar singurele zone care pot fi modificate sunt cele care se referă la chestiuni care țin de Uniunea Europeană, protecția datelor, procedura de comitologie și așa mai departe. Așadar, când uh, vorbim despre trainingul pentru piraterie, eu n-am nicio problemă, sunt perfect de acord ca acest training uh, să fie făcut, însă nu se regăsește în textul OMI. Acum, dacă omii ar trebui să facă mai mult, asta este o altă problemă și există și uh, raportul domnului Fleckenstein cu privire la EMSA și poate că acolo ar trebui să subliniem necesitatea uh, unei formări mai solide a navigatorilor pentru combaterea pirateriei. Dar acest raport este unul care se referă doar la transpunerea textului OMI și de aceea um, am spus acest lucru. Domnul Tusas spune că vom, va depune amendamente uh, ca să îmbunătățească trainingul. Eu mă voi opune. De fapt, nici nu știu dacă aveți voie să faceți acest lucru, domnule Tusas, pentru că, practic, transpunem doar un text OMI Asta nu înseamnă că nu sunt de acord cu ceea ce încercați dumneavoastră să faceți, ci doar vă spun că nu este locul potrivit să facem acest lucru. Sigur că trebuie să încurajăm omii să introducă mai multe dispoziții pentru instruirea navigatorilor. Nu am o problemă cu asta, dar trebuie făcut în alt cadru. În ceea ce privește exercițiile, un uh, exemplu clasic uh, uh, al cazurilor în care avem uh, nevoie de exerciții, de pregătire, a fost cel al Costa Concordia. Este nevoie de traininguri și de certificări pentru navigatori. Și sigur, putem să integrăm astfel de elemente în procesul de transpunere a textului OMI. Și cam acestea sunt răspunsurile mele la intervențiile deputaților. Deci nu este un raport care stabilește standarde de training pentru navigatorii din Uniunea Europeană, ci este un raport care transpune legislația OMI în legislația Uniunii Europene. Apoi s-a vorbit despre faptul că suntem în întârziere. Așa este, aveți perfectă dreptate. Dar suntem în întârziere din cauza Parlamentului European, pentru că Comisia de Ocupare a cerut, uh, a invocat regula 50, a cerut un raport comun. Noi am contestat această solicitare și de aceea s-a ajuns la o întârzi întârziere Consiliul este gata, președinția daneză este gata, însă această regulă stupidă 50 uh, pe care o avem în Parlament a provocat întârziarea. Deci întârzierea nu este provocată de Comisie, de Consiliu sau de OMI, ci chiar de Parlamentul European. Și sunt de acord că trebuie să accelerăm procedura și să transpunem textul în legislația europeană cât mai rapid posibil. Bun, termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 martie la prânz, însă reiterez că este un raport tehnic și vom vota în transporturi în aprilie, iar în plenară în mai sau iunie. Dar noi uh, încercăm să rezolvăm în timpul președinției daneze. Domnule Cumuțacos, un punct de procedură. Am o întrebare legată de trainingul uh, privind pirateria ați accepta să avem un considerent, adică să nu modificăm textul uh, juridic propriu-zis, ci să includem eventual un considerent. Da, o gândeam cu voce tare. Problema este, domnule Tusa, ați accepta toate aceste lucruri ca și considerente? mă îngrijorează un pic pentru că am deschide cutia Pandorei. Sugestia mea pentru domnul Cumuțacos este că, deși uh, comentariile dumneavoastră sunt pertinente, ar fi mai bine plasate în raportul domnului Fleckenstein cu privire la EMSA și nu în acest raport care este un uh, raport de transpunere tehnică. nu mă bag în problemele interne ale Greciei. Domnule Tusas, sunt de acord cu președintele. Nu cred că trebuie să vorbim despre toate aceste lucruri și nu trebuie să amestecăm transpunerea uh, convenției cu pirateria și alte elemente. Și sunt de acord cu domnul președinte dar oricum, toate organizațiile europene și uh, internaționale, uh, sindicatul ETF uh, și altele, toate sindicatele navigatorilor sunt împotriva oricărei uh, integrări a navigatorilor în acest proiect Nu vreau să insist foarte mult, pentru că oricum nu, nu mai avem timp. Ok, I, I, I stick... Da, eu uh, rămân la ceea ce spuneam adineauri. Mulțumesc. Acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, care este uh, preocupările cetățenilor și uh, companiilor privind funcționarea pieței unice. Eu mă ocup de proiectul de aviz IMCO uh, realizează un raport din proprie inițiativă cu privire la 20 de preocupări principale ale cetățenilor și companiilor cu privire la funcționarea pieței interne înmatricularea vehiculelor și drepturile pasagerilor au fost identificate ca două dintre preocupările uh, din acest raport al Comisiei IMCO, în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor. Uniunea a introdus un sistem uniform de omologare de tip și o certificare armonizată de înmatriculare pentru vehicule și aceasta a facilitat achiziția și transferul de vehicule în Uniunea Europeană. În principiu, dacă proprietarul unei mașini are o omologare de tip uh, europeană, atunci uh, dacă are și un uh, test de adecvare rutieră, ar trebui să poată înregistra mașina într-un alt stat membru. Totuși, primim uh, foarte multe reclamații de la cetățeni care se confruntă frecvent cu formalități uh, foarte dificile legate de înmatricularea mașinilor într-un alt stat membru. Din punct de vedere tehnic, acest lucru nu ar trebui să se întâmple și totuși se întâmplă. De aceea există uh, loc de mai bine, mai ales în ceea ce privește implementarea legislației în statele membre. De asemenea, fac un apel la Comisie să propună reguli uh, uh europene privind uh, adecvarea mașinilor pentru condițiile de trafic pentru a facilita înmatricularea vehiculelor. Referitor la drepturile pasagerilor, Chiar am discutat foarte mult în cadrul raportului domnului uh, Taylor privind drepturile pasagerilor aerieni. Aș vrea să mă aliniez la aceste eforturi. Este vorba de o implementare coerentă și armonizată a drepturilor pasagerilor în întreaga Uniune Europeană. Acest lucru este important pentru siguranța pasagerilor și pentru asigurarea unor condiții de concurență egale pentru operatorii de transport. Cred că legislația trebuie să fie aliniată cu um, noile tendințe de mobilitate, iar Comisia ar trebui să țină seama de călătoriile multimodale și uh, de toate celelalte aspecte conexe. Cu siguranță există mult mai multe chestiuni care trebuie rezolvate și de aceea drepturile pasagerilor aerieni au fost uh, abordate în amănunt în raportul domnului Taylor, iar domnul Bach va elabora un raport cu privire la drepturile pasagerilor în întregul sector al transporturilor. Aceste două rapoarte sunt extrem de importante pentru transporturi. În acest aviz referit pentru Comisia IMCO, vreau să mă asigur că nu există suprapuneri ci vreau să asigur o abordare unitară din partea acestei comisii. Cam aceasta este problema. Piața internă trebuie să țină seama de uh, preocupările cetățenilor și companiilor, iar Comisia IMCO trebuie să facă acest lucru. Există și alte comisii implicate în diferitele secțiuni, însă pe noi ne interesează acestea două despre care vă vorbeam. Așadar, opinia mea sau avizul meu nu se referă la mm, toate chestiunile care țin de piața internă, ci doar la aceste două subiecte pe care Comisia IMCO vrea să aibă un aviz. Acestea au fost cuvintele mele introductive. Acum, domnul Bach, domnul Savisa și doamna Foster. Domnul Bach, vă rog. Ja, vielen Dank. Ähm, da, mulțumesc. Dumneavoastră, ca președinte, ați vorbit acum despre cele două puncte cele mai importante. În primul rând, înmatricularea vehiculelor și apoi drepturile pasagerilor. În ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în alte state membre, trebuie să ne asigurăm întâi că se este înlăturată sau este cât mai micuță povara administrativă pentru cetățeni. Taxele și impozitele suplimentare trebuie să fie evitate. Însă mai există și un alt aspect, controlele tehnice ale autovehiculelor. Eu cred că aici e nevoie de o recunoaștere din sta între statele membre a condițiilor în care se face acest uh, proces. Începem de la definiție. E nevoie de niște standarde care se poate fi comparabile și apoi e nevoie de o bază de date europeană care să ajute în realizarea comparațiilor. Apoi, trebuie să se dezvolte în continuare metodele de verificare și aceasta trebuie să fie o condiție pentru a asigura siguranța traficului rutier. Despre drepturile pasagerilor acum. În ultimii ani s-au făcut niște progrese importante. Cred că drepturile pasagerilor în, dipurit, în diferitele tipuri de transport au fost implementate. Mai trebuie să se facă îmbunătățiri în ceea ce privește transportul aerian. Să, domnule președinte, ne-ați spus și dumneavoastră, e nevoie de un cadru european comun pentru pasageri, indiferent de modul de transport. Nu vorbim doar despre o harmoniza de o armonizare în uh, interiorul diferitelor tipuri de transport, ci e nevoie și de uh, posibilitatea de a face o comparație. Avem nevoie de informații mai bune. Apoi, discriminarea trebuie să fie redusă în privința diferitelor mijloace de transport. Cred că trebuie neapărat să ne ocupăm de drepturile omul, oamenilor cu mobilitate redusă. Aceștia, trebuie, aceștia de multe ori întâmpină obstacole, fie că vorbim de transport, fie, de transport, fie că vorbim despre turism. Cred că ar trebui să abordăm și problema cu falimentul companiilor aeriene. Observăm că e o problemă tocmai frecventă în ultimul timp, uh, și milioane de pasageri sunt afectați de falimentul companiilor aeriene. Așa că rezoluția noastră din noiembrie 2009 și soluția de acolo ar trebui să fie luată în considerare. Cred că acestea sunt cele două puncte cele mai importante pe care trebuie să le discutăm aici. Cred că putem face un raport bun. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Savisară, cuvântul. Doamna, mă scuzați! Am nu am nimic nou de adăugat la, ceea ce au fost, la cele ce au fost deja spuse. Aș putea să fac, să fac niște observații specifice. O primă observație are de a face cu inspecția tehnică, cu controlele tehnice. De adevărat că ar trebui să existe niște reguli comune în ceea ce privește inspecția tehnică. Însă, din câte știu eu, executarea acestor controle tehnice e dificilă. De exemplu, dacă o mașină a trecut prin o revizie tehnică într-o, într-o anumită țară, atunci această validitate nu poate fi verificată într-o altă țară. Deci nu se știe dacă a trecut de controlul tehnic. de controlul TUV într-o altă țară sau nu. Apoi, o altă chestiune este, da, bineînțeles, simplificarea regulilor. Însă, nu trebuie să uităm următoarele. Deși există aceste reguli consolidate, mai există încă cumpărători care achiziționează mașini furate care au fost transportate peste graniță. Așa că trebuie să vedem ce se întâmplă la graniță, cum sunt puse în aplicare regulile acolo astfel încât să nu ne mai confruntăm cu problema mașinilor furate. Apoi, călătorii cu, autobu- cu autobuzele. Am discutat și despre aceștia, cu autocarele. Îmi pare foarte rău că Parlamentul nu a reușit să își atingă scopul original. Mai există multe țări care sunt în afara ariei de acoperire a acestei directive. Când am discutat despre drepturile pasagerilor cu autocarul, a existat următoarea, s-a vehiculat următoarea idee drepturile tuturor pasagerilor pe toate tipurile de transport ar trebui să se regăsească în același document. Acum există patru directive diferite, însă noi avem nevoie de un singur document și e nevoie de un cadru bun. Cam atât am avut de adăugat, mulțumesc. Mulțumim, doamna Foster are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumesc pentru cele spuse în legătură cu noul raport. Cred că vă ocupați de foarte multe rapoarte în ultimul timp, domnule președinte. Bun, să despre vehicule, da, sunt de acord cu tot ce ți-a spus. Dacă cumperi o mașină în Belgia sau în Franța, indiferent unde o cumperi, aceste vehicule trebuie să fie autorizate, sunt autorizate, așa că nu ar trebui să fie nicio problemă atunci când mergi dintr-un stat în altul cu mașina. Am auzit ce a spus colega mea despre mașinile furate, însă, observați, în spațiul Schengen nu mai sunt granițe, așa că e foarte ușor pentru acești hoți să transporte aceste mașini furate peste tot în Europa. Însă e clar că vorbim de o latură penală acest proceduri. Să trec acum la drepturile pasagerilor. Malcolm e un coleg cu care mă înțeleg foarte bine. Comisia IMCO este o comisie foarte, foarte ocupată. Însă nu știu cum a ajuns acel eleme, acest element aici. Am petrecut ore și ani discutând despre drepturile pasagerilor și acum ne aflăm într-o situație în care doar repetăm anumite lucruri pentru alte comisii. Nu spun că intenția de la bază nu e una bună, însă vorbim de foarte multă muncă dublă. Noi ne ocupăm foarte des de acest subiect și cred că e unul foarte bun. Am o mică îngrijorare în ceea ce privește următorul fapt. Există această propunere legislativă în ceea ce privește testarea vehicolelor, însă e nevoie de aceasta? Mă refer la punctul 2, m-am întors la mașini. Situația e puțin neclară, aș dori niște lămuriri. Avem directive, avem regulamente în ceea ce privește drepturile pasagerilor. De ce toate trebuie să fie sub același regulament? Pentru că pur și simplu pierdem timp. Avem regulamente clare pentru aceste lucruri, vorbim despre diferite moduri de transport, nu e același mod. Nu observăm că există multe lucruri care se suprapun aici. De aceea nu înțeleg de ce trebuie să ne tot întoarcem la teme discutate deja. Haideți să nu reîncălzim supa, avem lucruri bune pe care le-am făcut deja. E clar, Comisia IMCO are multe de făcut aici și cred că toate comisiile trebuie să se alăture. Oricum, felicitări pentru munca făcută, domnule președinte, și sper să obțineți rezultatul scontat. Mulțumesc, spune domnul președinte. Nu avem pe nimeni de la comisie aici, așa că voi face o referire la câte ceva din cele spuse astăzi. Am avut de-a face cu drepturile pasagerilor pentru că acestea intervin și la IMCO, așa că nu puteam să ignorăm acest punct. Avem raportul domnului Bach, George face raportul său în ceea ce privește uh, drepturile pasagerilor în transport multimodal. Toate acestea sunt analizate. dar ar fi bine să avem o singură legislație și nu atât de multe diferite. Deja facem un prim pas în acest sens prin raportul domnului Bach, pe care îl așteptăm cu nerăbdare. Doamnă Foster, la punctul 2, la, la inspecția tehnică. Problema în Europa e următoarea. Există 27 de standarde diferite privind inspecția tehnică. Și atunci când vrei să treci cu mașin, mașina într-un alt stat membru, se poate întâmpina următoarea situație. În țara în care s-a făcut uh, inspecția, lucrurile nu stau prea bine și de aceea acesta este un argument foarte folosit atunci când trebuie să se reînregistreze o mașină. De aceea e nevoie de niște standarde în ceea ce privește inspecțiile tehnice. Tocmai astfel încât re înmatricularea mașinii într-un stat membru să fie mai ușoară. Termenul de depunere a amendamentelor e data de 8 martie, votul în comisie va avea loc la 24 aprilie, vot în comisie la 19 iunie. Și vot în IMCO pentru cei pe care interesează este data de 19 iunie. 8 deci, martie, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Vă mulțumesc, acum o așteptăm pe doamna Țicău. Okay, I'm told we may need to break. I'd rather... Bine, mi se spune că s-ar putea să fim nevoiți să întrerupem, să vedem dacă o putem primi pe doamna Țicău ceva mai repede de ora 11, pentru că vorbim despre un raport foarte important cu privire la tahograf. Așa că vom lua acum o pauză de 10 minute și o căutăm pe doamna Țicău. 10 minute comfort break. Mulțumesc 10 minute pauză. Okay, I'm just waiting now for Mrs. Tico. O așteptăm pe doamna Tico să ne spună, să înceapă să ne spună despre raportul dumneei cu privire la tahografe. Um, before, just to give Sylvia a minute to... Să-i dăm un moment Silviei să se adună. Și până atunci vă voi spune câte ceva despre calendar. Inițial, termenul pentru depunerea amendamentelor era data de 6 martie, termenul a fost extins la data de 15 martie. Amendamentele se depun până în 15 martie la prânz și sperăm să ajungă în Comisia Trans în aprilie. La vot, în, în, în Comisia de Transport în aprilie. Schimbarea termenului s-a extins de la 6 la 15 martie. Bine, atunci următorul punct de pe ordinea de zi, tahografele digitale. Uh, stimați uh, colegi, uh, vreau să încep prin a mulțumi secretariatului, în special Elvirei, pentru cooperare și pentru modul în care am lucrat împreună. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu care am uh, <coughs> lucrat uh, excelent și sunt convinsă că și în continuare vom uh, lucra excelent. Dosarul este unul frumos, este un dosar tehnic, interesant și cu implicații importante în ceea ce privește respectarea legislației sociale în domeniul transportului rutier. Nu voi prezenta pe scurt istoria voi prezenta istoricul uh, introducerii uh, tahografului. Uh, spun doar că um, începând din 1985 a fost um, introdus tahograful analogic, care este încă utilizat de anumite vehicole care au fost înmatriculate înainte de 1 mai 2006. După, pentru vehicule înmatriculate după 1 mai 2006, Există prima generație de tahografe digitale. Uh, cu toate acestea există încă probleme. Uh, o primă problemă ar fi aceea că normele sociale sunt în continuare încălcate prea des, uh, nerespectarea perioadelor minime de repaus și de pauză și a perioadelor maxime de condus poate duce la, la oboseala conducătorilor auto și aceasta poate reprezenta un pericol pentru siguranța rutieră. De asemenea, societățile care nu respectă legislația socială pot obține un avantaj uh, uh, concurențial semnificativ prin reducerea prețurilor, întrucât cheltuielile de personal reprezintă între 30 și 50% din uh, costurile totale de exploatare. O a doua problemă este aceea că tahografele Uh, nu sunt uh, suficient de eficiente astăzi. Practic, uh, tahograful a fost introdus mai mult ca un dispozitiv de înregistrare. El nu interpretează deloc modul în care legislația socială este respectată. Și de aceea propunerea Comisiei, zic eu, este binevenită, întrucât aduce clarificări ale textului precedent, dar aduce și îmbunătățiri semnificative în modul de funcționare a tahografului uh, digital. Uh, scopul revizuirii este reducerea posibilității de a comite o fraudă, aplicarea mai eficientă a normelor uh, sociale și reducerea sarcinii administrative. Practic, se dorește introducerea următoarelor măsuri. 1. Măsuri care vor extinde în mod semnificativ funcțiile tahografului digital, ceea ce va duce la un nou tip de tahografe digitale, numite tahografe inteligente, care vor facilita comunicarea la distanță, având ca punct de plecare tahograful, în scopuri legate de control, înregistrarea automată a locației exacte prin GNSS și integrarea tahografului digital în alte aplicații ale sistemelor de transport inteligente. 2. Uh, se introduc uh, funcții de fuzionare, se propun funcții de fuzionare a cardului uh, de conducător auto cu permisele de conducere. Aici voi face o paranteză către sfârșitul prezentării. 3. Sunt propuse măsuri de consolidare a cadrului legal de autorizare a atelierelor și de prevenire a conflictelor de interese. 4. Un nivel minim de armonizare a sancțiunilor. 5. Obligația statelor uh, membre de a oferi o formare corespunzătoare agenților de control responsabil cu verificarea aparaturii de înregistrare. Și 6. Măsură privind exceptarea anumitor vehicule de la obligația de a utiliza tahograful. Vreau să subliniez uh, faptul că noi am uh, introdus câteva modificări. Întâi și tăi considerăm că nu este suficient ca întreprinderile de transport să investească în noua generație de tahografe digitale și de aceea am uh, impus uh, prin câteva amendamente și obligația statelor membre de a se dota cu aparatură de control, astfel încât să poată să controleze de la distanță noua generație de tahografe digitale, scopul noii generații de tahografe digitale fiind aceea că vor fi reduse controlele în uh, trafic tocmai prin această comunicare de la distanță. Practic, în momentul în care un camion, uh, uh, tahograful digital de nouă generație al unui camion, prezintă alertele aferente manipulării tahografului, atunci uh, Uh, camionul respectiv va fi oprit în trafic, se va face un control uh, manual, dar în felul acesta camioanele care sunt corecte nu vor fi obligate să stea uh, și să piardă timpul cu anumite controle în trafic. De aceea noi credem că este important ca nu doar autoritățile de control să se, doteze, să se doteze cu aparatura de control necesară, ci Uh, și ofițerii responsabili cu acest uh, control să fie instruiți, să fie certificați, pentru că de multe ori în trafic uh, s-a constatat, și aici am discutat cu TISPOL, care ne-a făcut o prezentare pentru toți shadow raportorii, și TISPOL a arătat faptul că, din păcate, în diferite state membre, controlele au loc în mod diferit și tocmai de aceea s-a continuat o anumit, uh, un anumit procent de încălcare a legislației uh, sociale. De asemenea, am introdus uh, noi prevederi care întăresc prevederile regulamentului privind protecția datelor. Considerăm că acest lucru este absolut necesar. Am preluat aici și câteva dintre observațiile supervisorului, supraveghetorului uh, respectării uh, protecției uh, datelor cu caracter personal. De asemenea, am propus, am constatat că în diferite acte legislative există diferite infracțiuni aferente manipulării tahografelor și am considerat că este mult mai simplu și pentru șoferi și pentru cei care uh, și pentru întreprinderile de transport, dar și pentru cei care controlează, uh, să existe un singur document unitar și de aceea am propus uh, printr-un amendament <coughs> ca să existe o clasificare uh, a acestor, o clasificare comună a infracțiunilor privind manipularea tahografelor ca fiind foarte severe. Deci acest lucru este important. Bineînțeles, fiecare țară este responsabilă cu legislația privind uh, cu partea de sancțiuni, dar uh, pentru noi este important ca toate aceste sancțiuni, toate aceste infracțiuni legate de manipularea tahografelor să fie considerate ca fiind foarte severe în uh, toate statele membre. De asemenea, <coughs> am introdus noi prevederi prin care am um, cerut întărirea controalelor în ceea ce privește atelierele. Uh, din datele pe care le avem, uh, se pare că manipularea tahografelor uh, poate fi făcută și prin intermediul atelierelor și de aceea este important ca să existe un control mai riguros în ceea ce privește activitatea um, atelierelor. Noi susținem utilizarea um, actelor uh, delegate, așa cum a propus și Comisia. Uh, Consiliul uh, știu că a solicitat utilizarea actelor de punere în aplicare, însă la actele de punere în aplicare Parlamentul nu are niciun cuvânt de spus, pe când la actele delegate noi încercăm să restrângem mandatul Comisiei, să-l clarificăm, dar în felul acesta Parlamentul are un cuvânt de spus, având posibilitatea de a avea un veto. În ceea ce privește integrarea carnetelor uh, de șoferi uh, cu cardul de conducător auto, există și o altă propunere a Comisiei privind uh, direct, o modificare a directivei privind carnetele de șoferi, deci practic le putem considera ca fiind un pachet. Deci, pe de o parte, articolul <clears throat> din acest regulament care se referă la integrarea celor două documente, Uh, care este sprijinit de propunerea de modificare a directivei privind carnetele de șoferi. Uh, eu personal consider uh, că, din punct de vedere tehnic, integrarea dintre carnetele de șoferi și cardurile profesionale este fezabilă. Știu că la nivelul fiecărui stat membre, membru există două instituții diferite. Pe de o parte, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Interne, care Uh, eliberează permisele auto. Pe de altă parte, în general, Ministerul Transporturilor, care eliberează, este responsabil cu gestionarea cardurilor de șoferi. Bineînțeles că cele două instituții nu sunt dispuse nici să, adesea, nici să lucreze împreună, nici să cedeze o parte din activitatea uh, lor uh, unei alte instituții. Vreau însă să vă asigur că nu este vorba de așa ceva, cele două instituții pot lucra foarte bine pe un, două sisteme informatice integrate. Uh, atunci când vorbim de integrarea cardului auto cu uh, permisul de conducător auto, evident vom discuta de un card inteligent, de un smart card, deci un card cu chip, așa cum este și uh, cardul pentru tahograf Uh, însă nu sunt uh, convinsă că propunerea actuală a Comisiei, așa cum în forma în care este ea acum, uh, este instrumentul potrivit și spun acest lucru întrucât din informațiile, din documentarea pe care am făcut-o, am constatat că um, cardul de conducător auto este mult mai securizat decât uh, uh, decât carnetul de șofer și de aceea este important ca în momentul în care se va face unificarea să avem cel mai sigur uh, document, cel mai securizat document. Uh, de asemenea, este important uh, să se realizeze unificarea nu doar a celor două documente, ci ar fi important să se realizeze unificarea și cu celelalte carduri care atestă legate de atestarea profesională a șoferilor profesioniști. Uh, de aceea cred că este important, uh, în principiu susțin integrarea, dar cred că este nevoie de un uh, studiu de impact mai aprofundat care să um, analizeze și costurile integrării la nivelul statelor membre și anume a integrării celor două sisteme utilizate de către statele membre. Așa cum spuneam, din punct de vedere tehnic este fezabil Uh, este însă important uh, să alegem instrumentul potrivit, uh, să existe un studiu de fezabilitate, astfel încât să fie redusă rezistența statelor membre pentru a realiza această integrare. În felul acesta ne-am gândit și vom face niște amendamente la articolul din regulament privind integrarea, prin care să solicităm uh, un viitor uh, studiu de impact, uh, să solicităm uh, Comisiei să vină cu o propunere legislativă în acest sens, dar dând deja niște indicații foarte clare vis-a-vis -vis de uh, integrarea dintre cele două documente. Uh, M-aș uh, opri deocamdată aici. Aștept cu interes punctele de vedere ale colegilor Așa cum uh, spuneam, uh, este un uh, raport interesant, este un subiect interesant și cu foarte mare impact asupra transportului rutier european și de aceea intenția noastră a tuturor este aceea, aceea de a avea un raport bun, de a avea un regulament bun, ușor de aplicat atât de către întreprinderi cât și de către mm, șoferi, dar și de către autoritățile de control. Uh, și sunt convinsă că împreună cu Comisia și cu Consiliu uh, putem ajunge în final uh, la un text care într-adevăr să fie util domeniului. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. for your... Vă mulțumim foarte mult, doamnă Țicău, pentru cele spuse. Din partea PP, domnul Higgins are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Țicău pentru munca făcută. Am discutat acest raport, a fost discutat în detaliu cu raportorii din umbră și au fost și s-a ținut cont de multe dintre observațiile noastre. Cum a spus și dumnea ei, da, această chestiune este una foarte tehnică și trebuie să o facem bine. În ceea ce privește articolul 19 aliniatul 4, aici apar lucrurile următoare. Statele membre trebuie să se asigure că nu există conflicte de interese între ateliere și companiile de transport mai ales în cazul în care o companie de transport operează și cu ateliere. Aceasta nu trebuie să poată să instaleze sau să calibreze echipamentele de înregistrare. Eu cred că se merge un pic cam departe. Există companii ca DHL și altele care cred că ar trebui să fie autorizate să facă inspecții. Sunt niște companii care sunt bine cunoscute, sunt niște companii foarte bune. Companiile reputabile, care au deja o istorie îndelungată, ar trebui să aibă această aprobare. Bineînțeles, trebuie să, să fie controlată din când în când, dar cred că ar trebui să poată să își mențină uh, operațiunile legate de echipamente. Undeva în raport ar trebui să, să spunem că tahografele sunt foarte implicate în ceea ce privește siguranța rutieră. Trebuie să existe o bază de date europeană în ceea ce privește companiile de transport. În Marea Britanie, sistemul este foarte bine dezvoltat. Este conectat cu poliția rutieră. Poliția rutieră identifică un camion și fac un control, se bazează pe inspecțiile care au fost deja făcute. Însă de câte ori încercăm să introducem un sistem, există oameni care vor încerca să fraudeze sistemul și să umble la echipament astfel încât să îl deregleze. Salut propunerea de a integra, de a integra Cardul cu permisul de conducere. Da, acest lucru e foarte important. Amendamentul 37. Acesta este preluat din anexe și a fost pus în raportul însuși. Da, cred că e un lucru folositor. Trebuie să ne asigurăm că va fi foarte clar ce definiții avem, ce exact este un tahograf. Amendamentul 45. Sunt de acord cu doamna raportor. Cred că comisia propunerii, propunerea comisiei e ridicolă. Doamna Țicău ne propune o perioadă de 2 ani. Într-adevăr, dacă există aceste tahografe digitale, atunci acestea trebuie să fie folosite în aceast, după această perioadă de 2 ani. Apoi, 91 și 95. În aceste amendamente, formarea ofițerilor. Nu putem să facem poliția să, invest, să investească în echipamente dacă aceștia nu pot să investigheze cauzele de fraudă. Problema este una complexă. Și cred că e important să apară și lucruri legate de formarea ofițerilor în raport. Articolul 81. Inspecții și controle crescute la ateliere. Inspecțiile să fie crescute de la 10% în propunerea comisiei la 20% pentru toate atelierele. Trebuie să existe inspecții măcar o dată la 5 ani și nu o dată la 10 ani. Da, cred că ați făcut o treabă foarte bună. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Higgins, are cuvântul doamna Meissner. Mulțumesc foarte mult, voi vorbi în limba engleză, pentru că se pare că e ca o întâlnire a raportorilor din umbră vorbitor de engleză. Domnul președinte, doamna Meissner, vă reamintesc că domnul Higgins este irlandez. Da, nu eram foarte sigură dacă domnul Higgins e din Irlanda sau din Regatul Unit, dar îmi cer scuze. Sunt de acord cu colegul meu irlandez, domnul Higgins în întregime. Îi mulțumesc, doamnei Țicău, pentru acest raport excelent și în special și pentru munca depusă înainte. Ne-a invitat pe noi, raportorii din umbră, de mai multe ori și am discutat despre toate îngrijorările pe care le aveam în legătură cu propunerea și am discutat despre conținutul raportului. E ceva ce mi-a plăcut foarte mult, mai sunt și alte lucruri care mi-au plăcut foarte mult. Amendamentele privind protecția datelor, de exemplu. Acestea se adresează la îngrijorările pe care le aveam în legătură cu propunerea comisiei, să fie clarificat felul în care sunt folosite aceste date personale, mai ales datele personale legate de șofer. Însă e ceva ce a rămas încă puțin vag și mă gândesc să mânez un amendament în acest sens. De exemplu, care sunt măsurile de securitate de care e nevoie? Cred că aici e nevoie de mai multe detalii. Ar trebui să fie mai bine descrise ca să înțelegem exact termenul. Apoi, uh, serviciul GNSS care trebuie să fie gratuit, apoi cum rămâne cu antenele, cu diferitele instalații, cu fir, s-ar putea să ducă la o creștere a costurilor, spre deosebire de costurile cu tahograful, ar trebui să se mai discute această problemă. Ceva ce nu-mi place deloc este exceptarea care există în amendamentul 2 în amendamentul 2, spre deosebire de propunerea Comisiei, nu se vorbește despre aceste regulamente de exceptare. Unele companii, de exemplu de logistică sau comerciale, ar putea să întâmpine anumite proiecte. Știu că înainte de 2009, cred că în 2008, Comisia era deja pregătită să discute cu statele membre uh, astfel încât să se propună o altă distanță, nu de 50 de kilometri, ci probabil de 150 de kilometri. Cred că e foarte important pentru cei care nu sunt șoferi profesioniști, dar sunt implicați în companiile pe care le menționam înainte. Deci cred că ar trebui să existe un amendament în acest sens. S-a propus un termen mai uh, scurt pentru intrarea în vigoare a legislației de la, 28 la 20, de la 48 la 24 de luni. E o perioadă foarte ambițioasă. Nu sunt sigură dacă va fi practică pentru că noile tehnologii trebuie să fie foarte bine testate și de asemenea și formarea personalului e importantă și e nevoie de timp. Apoi, senzorii de mișcare, tahografele, acestea trebuie să fie testate măcar o dată la 2 ani, aceasta e propunerea dumneavoastră. Asta ne-ar asigura că tehnologia este actualizată, pe această parte propunerea este bună, dar cred că e puțin prea birocratică și nu chiar necesară. Ați propus un certificat european pentru ofițerii de control. Aceștia ar trebui să treacă printr-o examinare, astfel încât să fie certificați la nivel european pentru a face controle. Cred că acest lucru e bun și le oferă ofițerilor și echipamentul de care au nevoie, software-ul de care au nevoie pentru a duce la îndeplinire controlele. Apoi aș cerut o categorizare obligatorie a uh, a infracțiunilor. Această propunere reduce puțin flexibilitatea statelor membre de a face propriile evaluări și de aceea mă gândesc să fac un amendament în acest sens. În linii mari ați adăugat niște cerințe importante în ceea ce privește controlarea și folosirea tahografelor. Datele trebuie să fie înregistrate, există și principii în ceea ce privește protecția datelor în raport. Așa cum v-am spus și la început, îmi place raportul dumneavoastră. Voi face niște amendamente, dar cred că în linii mari avem un raport bun. Vă mulțumesc! Doamna Lichtenberger are cuvântul. Da, mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc doamnei raportor. În linii mari și din punctul meu de vedere raportul este unul bun. Avem probleme mari pentru că uh, ne confruntăm și cu condițiile de muncă care există în acest domeniu al transportului și pun în pericol transport, siguranța transportului. Am câteva observații. O problemă mare care încă persistă este cea legată de timpul pe care îl au autoritățile de control. Timpul pentru download este câteodată atât de mare încât duce la o problemă. Cred că aici ar trebui să fim mai precauți. Cred că e nevoie și de o de un hotline, de o linie fierbinte prin care șoferii poate, pot să semnaleze anumite probleme. Cred că ar fi un lucru interesant și foarte important, pentru că șoferii sunt foarte, fac față la mari presiuni în acest sens. Sunt informații pe care le-am primit și de la autoritățile de control din Tirol. Șoferii au de multe ori probleme tocmai din cauză că se află în niște condiții precare de muncă și așa mai departe. Dacă întreaga vină a manipulării este împinsă pe umerii șoferilor, atunci este clar că nu duce la o îmbunătățire a situației și a siguranței rutiere. Așa că cred că trebuie să ne implicăm și în acest uh, sens. Nu vreau să fiu acum de partea șoferilor, departe de mine acest lucru. Există, bineînțeles, șoferi care își urmăresc propriul interes, însă foarte multe din, dintre infracțiuni nu pornesc de la șoferi, ci pornesc de la angajatorii acestora. În ultima perioadă a reieșit la iveală faptul că există o problemă și cu datele pe care le primim din statele membre cu, cu privire la această temă. Acestea nu sunt fiabile. S-a încercat și efectuarea unui studiu pe această temă, să vedem cum arată timpul de condus, timpul de repaus în statele membre, cum se pune în aplicare, cum se pune în aplicare legislația în statele membre. Și de aici a reieșit următorul fapt. Cred că în 2007 sau în 2008, ultimele date pe care le aveam, pe care ne puteam baza, erau din anul 2001. Deci nici măcar nu avem informații pe care să putem să lucrăm așa cum trebuie. Trebuie să vă reamintesc că comisarul de atunci ne-a promis următoarele. A spus că se va ocupa și de punerea în aplicare în statele membre. Avem o problemă, mai ales în acest sens, în legătură cu tahografele, dar și în ceea ce privește controlele. Dacă noi nu primim date din statele membre, dacă nu primim niște date actualizate și pe care ne putem baza, atunci ne este foarte greu să reacționăm ad hoc și să reacționăm bine. Mai ales aici, într-un domeniu tehnic, unde există acest pericol cu manipularea, cum am văzut și pe timpul audierii. Eu nu am participat la audiere, dar am analizat documentele și problemele sunt mari. Așa că și statele membre trebuie să aibă responsabilitatea de a da informații la timp comisiei, astfel încât să putem reacționa atunci când există încălcări, să putem reacționa la timp. Dacă nu, problema va fi una foarte mare în întreaga strategie. Deci observăm că avem o problemă de bază, noi propunem o legislație ambițioasă, dar anumite state membre spun că nu vor fi de acord și nu vor face acest lucru. Controlele în statele membre sunt foarte diferite și se fac foarte selectiv. Avem nevoie aici de a ști unde se manipulează echipamentele, unde sunt cele mai multe cazuri în acest sens. Avem nevoie de date concrete și de fapte și cred că prin intermediul comisarului și statele membre trebuie să fie obligate să ne pună la dispoziție date corecte și la timp. Mai există și probleme în ceea ce privește gestionarea tahografelor. De exemplu, când, cam, când șoferii își parchează camioanele și atunci acest timp nu mai este un timp de muncă. Există probleme și șoferii ne spun de fiecare dată că au asemenea probleme. Și aici trebuie să intervenim cumva. Și acum problema cu actele delegate. Acestea reprezintă o problemă. Da, e adevărat. Ar trebui să încercăm să definim corect și să delimităm ce poate să, să modifice în scurt timp comisia. Dar și în acest caz trebuie să se reacționeze la timp. Pe de altă parte, nu, poate, nu putem autoriza, în general, comisia să-i spunem să facă întotdeauna ceea ce dorește. Nu, eu nu am destulă încredere pentru așa ceva. De exemplu, în ceea ce privește implementarea în statele membre, de aceasta nu se ține cont și acest lucru ne arată că lucrurile nu sunt puse în aplicare întotdeauna așa cum ne imaginăm noi în Parlament când luăm o decizie. Da, acte delegate, dar dacă sunt bine delimitate și bine definite. Niște autorizații generale nu au dat niciun fel de rezultat în ultimul timp. În trecut lucrurile au stat mai bine, dar acum nu. Așa că trebuie să fim foarte atenți la precizie. Observ că există o necesitate de a avea o claritate foarte bună între, între tahografe și transport, și anume cât, cât se transportă în cât timp. Aici intervin și drepturile transportatorilor. Mai rămâne o problemă și anume timpul de lucru al șoferilor și timpul de condus și de repaus. Am discutat foarte mult această problemă și ca până acum rămâne deschisă. Doamna Foster are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să mulțumesc raportoarei pentru această prezentare foarte completă a raportului. Cred că nici nu mai trebuie spus, e de la sine înțeles că modul în care tehnologia avansează este uimitor. Noi trebuie să profităm de acest lucru. Și uh, uitându-ne în spate la parcursul uh, tahografului, cred că a fost unul dintre cele mai bune dispozitive inventate vreodată nu doar din punct de vedere tehnologic, cât și al siguranței, securitatea pentru această industrie. Ca să trec la raport, eu sunt puțin derutată. Nu știu dacă s-a procedat bine, pentru că, da, sigur e bine că avem uh, propunerea comisiei, avem raportul doamnei Țicău și amendamentele doamnei Țicău Uh, practic um, nu fac o diferență între anexe și articole. Noi avem anexii de obicei la rapoarte tehnice și știm că adeseori anexele pot să evolueze și nu mai trec prin Parlament, nu mai trebuie examinate la nivel legislativ în Parlament. De asta totul, uh, tot dispozitivul apare doar în uh, regulament, în reglementare. Acum văd însă că anexele sunt transpuse în articole. Nu știu cum ar putea să funcționeze acest lucru. În plus, da, e bine că se pune problema fraudei și uh, a faptului că oamenii sunt necinstiți de multe ori. Asta nu înseamnă însă să blamăm toată industria din domeniu, nu înseamnă că toți șoferii din Europa încearcă să ne păcălească. Mulți dintre ei se supun regulilor există doar o parte dintre oameni despre care am auzit și uh, care, oricare ar fi evoluțiile tehnologice, vor încerca să le ocolească și să obțină un câștig. Nu uh, toate aceste firme au uh, capacități foarte mari, foarte mari. Unele sunt foarte mici, deci trebuie să ținem cont și de dimensiunea lor și să nu uităm că acest lucru ar fi în beneficiul tuturor. Ați uh, menționat problema talierelor autorizate care instalează și calibrează tahografe. Aici nu sunt de acord deloc cu poziția dumneavoastră. Nu știu ce poziție are statul membru din care veniți sau alte state membre, dar sunt de acord cu domnul Higgins, care spunea că noi, sau cel puțin statul meu membru, are un sistem uh, destul de bun, un sistem adecvat care funcționează de decenii. Și nu uh, credem că cei care sunt autorizați să imită aceste tahografe pot comite fraude. Deci cei care uh, au o astfel de uh, afacere legitimă Acum, iată, sunt împiedicați să-și mai deruleze afacerea pentru că vin noi, uh, noi reguli care să le spună cum să opereze. Deci noi nu susținem o astfel de modificare. Frecvența controlelor este importantă, trebuie să ne asigurăm că lucrurile funcționează, aici da, sunt de acord, însă aș avea o altă rezervă în legătură cu fuzionarea. Poate că ar fi ideal să fuzionezi uh, permisul cu cardul, însă în multe state membre nu este practic la momentul acesta și poate că multe state membre nici nu doresc să o facă. Nu știu dacă putem să insistăm pe această fuzionare. Noi, ca Parlament, putem eventual să insistăm pe faptul că uh, toți uh, șoferii au uh, permise legale și că respectă tahograful. Cam, uh, cam asta vreau să spun. Um, e suficient să dai omului permisul și l-ai, uh, l-ai legitimat. Uh, din partea colegului meu, care nu poate fi astăzi aici, aș spune că trebuie să ne gândim și la șoferii din țări terțe, Ucraina, Rusia, și trebuie să ne asigurăm că toți șoferii din Uniunea Europeană care trebuie să se supună regulii X, regulii Y, Uh, sunt uh, tratați la fel ca cei din uh, Ucraina sau Belarus. Nu, nu îi bănuiesc pe ei de intenții rele, dar ce se întâmplă la ei? Vor avea și ei tahografe digitale? Ne putem aștepta la acest lucru? Și în fine, ce faceți dacă dacă Uh, trebuie să um, schimbăm puțin sarcinile agențiilor care pun în aplicare aceste dispoziții. Ele își cunosc sarcina și știu că există diferențe la nivel juridic în statele membre. Ce putem face însă este să ne asigurăm că oamenii sunt bine instruiți. Problema este complicată așa că aș sugera să fim uh, prudenți aici. Și în fine, mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. Mulțumesc! Președintele, domnul Rubix, dumneavoastră doreați să vorbiți în numele grupului GUE? Că nu ne-ați semnalat dacă da. Ne, paldies. Es piekrītu tai diskusijai, kas notiek man sevišķi pieziņā. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu această discuție, dar nu am niciun fel de observație. Mr. Atu. Domnul Ertug. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc și eu să-i mulțumesc doamnei Țicău pentru munca foarte bună depusă. Cred că a căutat punctele principale și aș vrea doar să mai discut despre unele dintre detalii. Mie mi se pare foarte important ce a făcut doamna raportor și anume în ceea ce privește ce privește aspectele tehnice care trebuie să fie precizate bine. Un al doilea punct despre care vreau să discut și să-l sprijin e faptul că nu trebuie să se discute despre, despre protecția datelor aici. Aș avea o rugăminte și aș cere și sprijin în acest sens. Astăzi vorbim foarte mult despre condus și despre aceea care se află în mijlocul transportului și anume companiile de transport. Faptul că legislația socială trebuie respectată e foarte clar și cred că toată lumea e de acord. Mai vreau să vorbesc și despre diferite profesii uh, care de fapt nu se ocupă de transport, însă trebuie să treacă prin această perioadă pentru a ajunge la, locul, la a-și face activitățile. există în anumite state membre această regiune, această, această distanță de 50 de kilometri care a fost stabilită. Dacă am înțeles bine, Comisia a crescut această distanță de la 50 de kilometri la 100 de kilometri. Eu cred că este o abordare bună și e importantă pentru angajați și angajatori, astfel încât acestora să li se asigură o protecție. Însă eu cred că ar trebui să ne gândim și la regiunile din Uniunea Europeană, regiunile rurale. Aici întâlnim de cele mai multe ori IMM-uri. Acestea sunt uh, cele, în care, cele care sunt importante pentru economie. În aceste regiuni rurale există companii foarte mici care trebuie să se deplaseze foarte mult pentru a ajunge la muncă. Mă gândesc la diferite tipuri de uh, companii, la companii de construcție mici și așa mai departe. Mă refer la, de exemplu, regiuni din Bavaria sau regiuni din München, Nürnberg. Aceste companii trebuie să treacă, să meargă pe dimensiuni foarte mari, de multe ori se depășește această distanță de 50 de kilometri, se ajunge chiar la 150 și așa mai departe. Așa că eu îmi doresc ca această distanță să fie extinsă, astfel încât micile întreprinderi să nu aibă de suferit de pe urma lor. Mie mi-ar plăcea să văd o distanță de 200 de kilometri, dar dacă nu se poate, atunci măcar 150 de kilometri să aibă această distanță, astfel încât aceste companii companii care de fapt nu sunt companii de transport să își poată continua activitățile. Dar asta fără a se renunța la protecția șoferilor și aceasta trebuie în continuare sprijinită. Mulțumesc! Mr. Koch. Domnul Koch. Mulțumesc în primul rând îi mulțumesc doamnei Țicău pentru acest raport foarte bun. Doamnă Țicău, ne-ați vorbit despre tahograful digital și că acesta este foarte important, e importantă respectarea legislației sociale. Totul trebuie să fie mai sigur. Importantă e aici, bineînțeles, siguranța rutieră. Tacograful digital nu e valabil pentru automobile. Da, e bine, mă bucur. Mi-aș face chiar griji dacă unii dintre noi sau chiar eu, după o după o lungă zi de muncă ar trebui să merg cu autovehiculul până acasă. De ce vorbesc despre acest aspect? Pentru că există anumite excepții. Pentru pompieri, pentru alte tipuri de mașini de intervenție, trebuie să existe excepții pentru toți aceia care, de fapt, prestează servicii și nu sunt implicați în transport, nu sunt companii de transport. Deci de aceea e nevoie de această distanță de 150 de kilometri, astfel încât și IMM-urile să aibă garantat o concurență echitabilă. Mulțumesc! Domnul Perker. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să o felicit pe doamna Țicău pentru acest raport foarte bun și îmi exprim sprijinul. Am câteva puncte mai menționate de antevorbetorii mei. Mă refer și eu la amendamentul 2, unde se vorbește despre excepții. Nu cred că ar trebui să se mai introducă și altele. Cred că abordarea este una bună. E clar că pentru anumite tipuri de servicii trebuie să existe aceste tipuri de exceptări. Eu sprijin această abordare, mai ales că și în Austria există aceeași situație ca cea din Bavaria și cum există astfel de situații în multe locuri din Europa. Așa că e nevoie de aceste excepții pentru aceste tipuri de companii care nu sunt de transport. Există regiuni în care, și mai ales pentru companiile de transport, unde există companii care operează pe o anumită regiune și e important ca și acestea să se poată deplasa. E nevoie de aceste exceptări pentru prestatorii de servicii, iar această graniță de la 50 trebuie să fie crescută, măcar până la 200 de kilometri, astfel încât să-i ajutăm. Un al doilea punct are de a face cu amendamentul 40, 54. Am văzut care este propunerea comisiei Eh, am văzut care este propunerea comisiei și cred că ar trebui să se intre în detaliu. Doamna Țicu, ar trebui să ne mai dea mai multe detalii în ceea ce privește prevederile de aici, de la 44. Poate că ar trebui să, a, să acceptăm propunerea simplificată a comisiei. Pentru mine este destul de ușor de înțeles. Apoi, amendamentul uh, 57. Da, sunt de acord că nu sunt îndeajuns controlele tehnice pentru a împiedica infracțiunile. E nevoie de niște controle suplimentare. Adică e nevoie și de un control manual înainte de a se da amenzi. Un ultim punct are de a face cu amendamentul 89. Aici, Comisia ne spune foarte clar care sunt controlele și care sunt perioadele care trebuie văzute ca perioade de condus, care de repaus. Aici dumneavoastră ați uh, dorit o o uh, simplificare și ne vorbiți despre un alt tip de timp, adică pentru a adică acel timp în care nu se conduce, dar nu e nici perioadă de repaus. Și aș dori să știu de ce v-ați dorit să faceți această prescurtare a cele, acelor spuse de comisie. Pentru că, de fapt, aceasta ne dădea o descriere foarte clară în domeniu. Eu cred că ce ne-a propus Comisia este bine aici la 89, dar probabil ne puteți explica de ce ați dorit o schimbare a termenilor. Mulțumesc! Van Dalen. Domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport am uh, două lucruri de menționat. Mai întâi, Comisia dorește să existe prevederi generale pentru un uh, permis de conducere. Noi vrem să stopăm frauda. Vrem ca șoferii să devină mai conștienți de ceea ce fac. Deci mie mi se pare că măsura propusă de comisie este neproporțională. Pentru că impactul îl va afecta pe șofer nu doar în viața sa profesională, ci și personală. Vă dați seama ce impact ar putea avea acest lucru. De exemplu, să zicem că își pierde permisul de conducere, cel pe care îl folosește pentru viața profesională, nu va putea conduce nici în viața sa privată. Deci, eu aș dori să întreb reprezentanții Comisiei dacă nu pot să revizuie această prevedere. În al doilea rând, domnule președinte, vreau să semnalez că aici avem de-a face cu un regulament și, prin urmare, marșa de manevră pe care o are Parlamentul este limitată. Nu putem uh, să venim cu prea multe modificări la acest text legislativ. Deci lista noastră cu dorințe va fi una scurtă. Doamna raportor uh, vorbește despre punere în aplicare. Un lucru extrem de important, da, mai ales dacă ne gândim și la instruirea agenților ce vor face punerea în aplicare. Însă eu cred că instruirea agenților revine comisiei, practic. Îmi aduc aminte că în Parlament anul trecut am ținut o serie de audieri și uh, acolo au venit uh, înalți funcționarii comisiei care ne-au spus că problema punerii în aplicare este în atenția lor, constituie o prioritate. Bun. Avem aparatul, avem echipamentul tehnic, dar dacă agenții înșiși consideră că este mult prea complexă procedura de punere în aplicare, ce facem? Deci, din nou, cer comisiei să se gândească mai bine. Nu e uh, decât un text legislativ, nu putem face prea multe, dar vom încerca. Mulțumim, doamna Diron. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez la cele pe care le-am auzit uh, în legătură cu scutirile, cu excepțiile. Consider că măsurile propuse aici nu sunt economice și nici nu atentează la viața privată. Sunt măsuri care doresc să asigure securitate rutieră pentru toți utilizatorii de pe șosele, dar și pentru șoferi. Vrem să îi protejăm împotriva lor înșiși, împotriva unei oboseli excesive care le pune viața în pericol sau iar împinge la accidente. Ei sunt primele victime în caz de accident. Acum, eu cred că nu, nu înseamnă că nu trebuie să permitem niciun fel de excepție, dar dacă permitem excepții, trebuie să ținem cont în primul rând de securitate, de siguranță și când aud că veniți cu exemple de alte meserii, de artizani, de alte meserii care au nevoie de excepții, eu mă gândesc că oamenii ăștia au lucrat toată ziua, se pun pe drum pentru că sunt în regiuni în care distanțele sunt lungi și sunt chiar mai expuși decât alții. Este foarte echivalent cu un șofer care trebuie să conducă un, o mașină de tonaj greu. Noi aici încercăm să îi responsabilizăm nu doar pe patroni, ci și pe comanditari. Cei care cunosc uh, sistemul știu foarte bine că comanditarul este cel care pune presiune, cel care dorește ca marfa să fie livrată într-un timp foarte scurt. Pe când șoselele sunt congestionate, șoferul este supus la presiune ca să își uh, mărească timpul de condus, bineînțeles. Asta înseamnă frauda. Eu uh, consider că nu uh, ar trebui să privim excepțiile ca pe un tabu, dar dacă le permitem, primul criteriu trebuie să fie siguranța rutieră și nu um, stimularea activității artizanale, pentru care am tot respectul. Dacă nu asigurăm toate măsurile, riscăm să punem în pericol siguranța uh, pasagerilor, dar și a șoferilor. Acesta este criteriul esențial. Restul e complementar. domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-mi cer scuze că ajung atât de târziu, însă am citit raportul colegei mele, nu am auzit prezentarea. Țin să-i mulțumesc și vreau să menționez trei puncte pe care le-am menționat și la mică audiere pe acest subiect. În primul rând, în ceea ce privește integrarea cadrului de conducător cu permisul auto. Cred că trebuie să ținem cont și de consecințele administrative și financiare, mai ales acum în perioadele prin care trecem. Pentru o țară ca Belgia, aceste costuri sunt foarte mari, peste o milioane de euro. Eu cred că la nivel european cred că estimările date de comisie sunt de fapt mult prea jos. Trebuie să avem o evaluare dinainte un card de conducător e un lucru, un permis de conducere e altceva. Așa că trebuie să știm foarte bine dacă există o problemă profesională, aceasta poate, fi, poate duce și la o persoană personală până la urmă. E o consecință care trebuie analizată și de care trebuie să se țină cont. Apoi, pentru excepții. Cred că comisia ar trebui să, Comisia ar trebui să spună și putem formula acest fapt ca marja de manevră să fie un pic mai mică. Interpretarea de la țară la țară, mai ales în ceea ce înseamnă, de exemplu, artizanii, e foarte diferită. Nu vreau să mă reîntorc la discuție. Eu locuiesc într-o regiune transfrontalieră. La mine gărdine, grădinarii pot să vină, să treacă în Germania și apoi aceștia trebuie să uh, Uh, să demonstreze faptul că au un card de conducător, că au un tahograf, însă când trec, în, când trec în Belgia situația e diferită. Deci trebuie să fim foarte atenți la interpretare, la interpretarea statelor membre. Aceasta trebuie să fie îngrădită. Pentru că și în cazul acestor meserii există interpretări diferite. În Austria suntem foarte interesați de acest subiect. Dacă facem o excepție de 100 de, kilogram, de kilometri pentru aceștia, trebuie să vedem cum arată interpretarea de la țară la țară. Am auzit exemplu din Bavaria. Vroiam doar să spun să se țină cont de aspectele transfrontaliere. Vreau să mai spun încă o dată că îi înțeleg pe toți, e dificil când vorbim de legislație și tehnologie. Ne aflăm într-un punct în care există trei tipuri de uh, instrumente de control în Europa. Nu știm exact cum arată aceste controle, cine le face, respect ce, pe, îi respect pe aceia care fac asemenea controle. Am trecut și noi printr-un asemenea control când am organizat o călătorie avem de-a face cu oameni care trebuie să aibă și o carte cu ei și pentru că, pentru că interpretarea diferă de la țară la țară. Nu vreau să ne regăsim într-o situație în care mâine vom avea o nouă tehnologie, dar și celelalte trei vechi vor mai fi pe piață. Deci compatibilitatea, cum, sau cum se numește astăzi interoperabilitatea, cu dispozitivele din viitor trebuie să fie verificate, să vedem ce fel de actualizări sunt posibile. Trebuie să ne fie foarte clar ce dorim să facem. 90% din Europa trebuie să aibă aceeași măsuri tehnologice, controlele trebuie să fie la fel, nu putem armoniza și pedepsele, dar măcar controlele tehnice trebuie să fie armonizate. Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le menționez și acestea sunt și comentariile pentru comisie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, écoutez... Da, mulțumesc. Acum să dăm cuvântul Comisiei Europene. Thank you, thank you, Mr. Chairman, and thank, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, tuturor uh, deputaților care au contribuit la această dezbatere dar mai întâi de toate, doamnei raportor, pentru deschiderea de care a dat dovadă în discuții. De asemenea, pentru modul în care a colaborat cu comisie și cu restul deputaților, din câte mi-am dat seama. Există câteva chestiuni pe care trebuie să le discutăm în continuare. O vom face cu doamna raportor. Câteva chestiuni, deci. Unii dintre deputați s-au referit la rolul acestor echipamente. Da, principalul rol este să ne asigure că se respectă normele sociale. Însă, nu mai trăim în anii 80. Atunci, la acele vremuri, îmi amintesc că aveam părul negru și uh, mi-amintesc că colegii din Marea Britanie spuneau că nu acesta ar fi obiectivul dispozitivului să limiteze sau să impună un plafon, ci să își, să-l ajute pe uh, șofer, pe lucrător să fie protejat. Mulți au spus însă că tehnologia evoluează, da, așa este, și n-ar trebui să ratăm oportunitatea. Acest tip de echipament inițial era doar uh, un dispozitiv uh, care permitea controlarea sau uh, verificarea numărului de ore de lucru. Acum însă apare și o componentă de comunicare și poziționare. Iată deci că avem un dispozitiv ce poate fi folosit în scopuri logistice, fie pentru un IMM sau pentru o companie mai mare. Deci îmi pare bine că raportarea se gândește la cum putem uh, combina acest tip de echipament cu sisteme de transport inteligente. Ar trebui să nu pierdem din vedere o astfel de posibilitate. Acum mai concret, uh, sunt de acord că 24 de luni este o perioadă mai bună decât 48 pentru a introduce acest uh, tip de dispozitiv. Actele delegate sunt într-adevăr uh, cea mai bună modalitate și e nevoie de o instruire armonizată a agenților de control. Am uh, constatat acest lucru în diverse ocazii se mai uh, vorbește despre o definiție comună a încălcărilor foarte grave. Aici însă n-aș vrea să mergem prea departe, pentru că avem uh, o experiență uh, deja cu privire la punerea în aplicare și n-ar trebui să încercăm să facem trecerea prea bruscă de la o definiție tehnică către um, aspecte de natură juridică ce ar fi mult mai dificile. Deci aici ar trebui pur și simplu să ne limităm la o definiție a încălcării. Care sunt apoi penalitățile impuse de statele membre nu ne privește pe noi. Prelucrarea datelor personale de asemenea este importantă. Mulți uh, au uh, spus și uh, raportorul de asemenea a spus că ar trebui să fie combinate cele trei tipuri de legitimație pentru un șofer. N-ar trebui însă să amestecăm viața personală cu viața profesională. N-ar trebui să ajungă oamenii în situația în care își pierd cardul acela inteligent uh, și nu mai pot să-și conducă mașina. Acesta e pericolul. Și se poate întâmpla ca dacă cele două sunt fuzionate să se ajungă în astfel de situație. Deci trebuie să prevedem o soluție. Eu cred că e important ca o astfel de fuzionare să nu afecteze desfășurarea unor alte activități în calitate de persoană. Cât privește excepțiile, cred că înclinăm spre poziția doamnei Durand și am spus asta și când am făcut propunerile. Noi uh, nu vrem ca oamenii, chiar dacă trăiesc într-o zonă forestieră, să conducă timp de patru ore, să meargă la muncă și apoi să se întoarcă acasă, tot pe o distanță de patru ore. Deci, acea distanță de 100 de kilometri s-a conturat după ce am făcut analiză și după ce am ajuns la concluzia că ar trebui să facilităm activitățile profesionale. Însă mai mult de 100 de kilometri, cu excepții, să zicem că cineva stă lângă o autostradă, da, atunci poate să conducă pe autostradă 70 de kilometri și apoi uh, îi mai dăm o oră de prelungire pentru uh, drumurile turalnice. Dar nu vrem să depășim foarte mult această distanță. S-au menționat uh, artizanii. Da, și ei trebuie să-și poată face munca, să poată să meargă la locul de muncă și să revină. Deci, uh, distanța de 100 de kilometri a um, reieșit într-un fel de evaluare impact pe care am găsit-o ca un compromis. Cum să um, respectăm echilibrul între cele 8 ore de lucru la locul de muncă și timpul de condus și întors acasă. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este că faptul că există această comunicare cu privire la tahograf înseamnă că și inspecțiile vor fi facilitate. Este mult mai bine să modernizăm inspecțiile, să nu mai tot facem controle pe șosele, să oprim mașini și doamna Țicău a relevat bine acest lucru în raportul domniei sale. În fine, există organizații precum uh, Organizația Europeană de Standardizare, de Normalizare și Um, cu ajutorul ei și al altora uh, putem încerca să îmbunătățim uh, textul legislativ. Doamna Foster spunea că putem să aducem elemente din anexă în corpul regulamentului. Dar asta ar uh, presupune dificultăți pe viitor. Trebuie să fim foarte atenți cât de departe putem merge cu acest lucru. Avem un instrument de reglementare complet și ar fi foarte greu să-l mai modificăm apoi dacă apar uh, modificări tehnice. Deci ar trebui să lăsăm uh, partea tehnică în anexă și nu în regulament. Dar vom continua să discutăm cu doamna raportor și sper ca la final să putem obține un instrument legal bun. În orice caz, n-ar trebui uh, să rezolvăm totul printr-un regulament tehnic, nici în capcana asta să nu cădem. Mulțumesc! Merci beaucoup et... Președintele, mulțumesc și acum ca să încheiem are cuvântul doamna raportor. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor care au intervenit, comisiei. Vreau să subliniez faptul că intenția noastră um, este aceea de a îmbunătăți tahograful digital și anume ca el să devină chiar un instrument prietenos și util pentru șoferi pentru că, din păcate, astăzi tahograf nu oferă uh, prea multe uh, informații uh, șoferului. De aceea ne dorim ca pe viitor tahograful să fie mult mai util și șoferului în a respecta legislația socială Vreau de asemenea să subliniez faptul că sunt întru totul de acord cu ce spunea doamna Durand, și anume că obiectivul nostru principal trebuie să fie acela de a crește siguranța rutieră. Eu personal uh, sunt în uh, favoarea eliminării uh, excepțiilor. Cred că și limita anterioară de 50 de kilometri era mult mai potrivită. Înțeleg că există un studiu făcut de comisie și că 100 de kilometri ar fi limita maximă până la care s-ar putea merge. Sunt convinsă că aici vor veni diferite amendamente și în a scădea la, din nou la 50 de kilometri și în a elimina complet excepțiile și în a crește până la 200 de kilometri. Deci aici sunt convinsă colegii vor veni cu diferite propuneri. Uh, în ceea ce privește atelierele și întreprinderile de transport, Uh, într-adevăr, situația este diversă în statele membre. În Marea Britanie uh, sunt uh, întreprinderi de transport mari care au și ateliere și înțeleg, ascult cu interes punctele de vedere ale colegilor. Sunt alte țări în care nu că nu ar putea gestiona, dar s-a decis să existe o separare completă uh, Uh, între ateliere și întreprinderile de transport. Propunerea Comisiei a fost uh, aceea de a exista o separare completă. Eu personal uh, susțin această abordare. Din nou sunt convinsă că aici vom avea diferite amendamente și sunt convinsă că împreună cu colegii vom găsi cea mai bună modalitate. Uh, cred că este important uh, faptul că um, am întărit prevederile privind uh, protecția datelor personale. Cred că este important să nu existe sancțiuni în mod automat. În ceea ce privește integrarea, așa cum spunea și Comisia, chiar în momentul în care va exista o integrare între cardul de conducător auto și permisul Uh, auto. Uh, acest lucru nu ar trebui să afecteze, deci dacă există o infracțiune în plan profesional, acest lucru nu ar trebui să afecteze uh, utilizarea permisului auto în uh, mod uh, privat. Și spun acest lucru întrucât uh, în uh, acel sistem informatic integrat la care ar avea acces cele două instituții, Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor, uh, fiecare instituție va completa datele aferente, că este suspendată este suspendat pentru o anumită perioadă cardul de conducător auto sau că atestarea profesională a fost eliberată în data de și e valabil la atâta timp. Deci sunt anumite elemente care sunt introduse, pot fi verificate uh, ușor, de aceea cred că, din punct de vedere tehnic, integrarea uh, Uh, este posibilă, însă, așa cum uh, a menționat uh, și Comisia, cred că acest lucru este insuficient pregătit în acest moment. Cred că este nevoie de un studiu de impact mai aprofundat, astfel încât să, în momentul în care se va face integrarea, ea să se facă de o manieră um, Um, progresivă și să fie acceptată și de către statele membre care trebuie să facă investițiile necesare. Într-adevăr, în ceea ce privește câteva dintre întrebările uh, puse de colegii mei, uh, am considerat că este importantă acea um, uh, noțiune de disponibilitate pentru că un șofer, atunci când este la sediul întreprinderii și efectuează diferite activități, el nu se odihnește și atunci uh, diferitele activități ar trebui uh, considerate ca atare, astfel încât uh, să nu afecteze timpul de lucru, să nu afecteze timpul de odihnă, timpul de condus, deci fiecare activitate ar trebui luată în calcul. Am, uh, în ceea ce privește anexele, am uh, preluat uh, doar anumite elemente din anexe care considerăm că sunt importante. De obicei, prin actele delegate, Comisia modifica anexele în general. Din păcate, regulamentul și anexele conțin condiții tehnice foarte detaliate, dar ele au fost modificate cam de 10 ori în uh, ultima perioadă, ultima oară au fost modificate în 2009. Chiar și Comisia um, a recunoscut în unele discuții că parte din anexe nu mai sunt de actualitate. Consiliul, din câte uh, știu, uh, vizează eliminarea anexelor și chiar o perioadă tranzitorie, de aceea, pentru a putea restricționa pe viitor actele delegate, am considerat că anumite elemente importante este bine uh, să le avem în regulament pentru a limita mandatul privind actele delegate pe care îl va avea Comisia. Eu mă voi opri aici, aștept cu interes uh, punctele și amendamentele colegilor, uh, rămân deschisă la orice fel de discuții. Am avut uh, și acea audiere, am avut și întâlniri atât cu sindicatele șof, Uniunea Sindicatelor uh, Șoferilor uh, Profesioniști, am avut uh, întâlniri și cu GRC-ul, am, am încercat să ascultăm pe toți cei care au un punct de vedere vis-a-vis -vis de acest regulament, astfel încât să încercăm să acomodăm și întâi și întâi să ne informăm cât mai bine pentru a putea legifera. Încă o dată mulțumesc colegilor, aștept cu interes uh, amendamentele și vă asigur de întreaga mea colaborare. Merci. Merci, que le, la date limite pour le dépôt. Mulțumesc. 15 mars. Mulțumesc, doamna Țicău. Vă amintesc că 15 martie este data limită pentru amende, amendamente. Doamna Foster. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar am uh, ridicat o problemă și anume că există o creștere a numărului de camioane din Rusia sau Ucraina care vin în Europa. Ce veți face? Cum veți uh, echilibra balanța între condițiile pe care trebuie să le respecte șoferii noștri și șoferilor? Deci un comentariu scurt din partea Comisiei. Aș aprecia. Mulțumesc! On va donner premièrement. Oui, la commission a un commentaire à faire. Comisia dorește să comenteze? The European legislation. And actually... Trebuie să respecte legislația europeană. În această vineri se va discuta la Geneva în cadrul ONU tocmai despre acest subiect. Acolo se va discuta cum trebuie să arate lucrurile. Cu siguranță că au și îngrijorări, deci trebuie să vedem ce se va discuta acolo. Trebuie să-i convingem că acest text al nostru e unul foarte benefic. Însă se discută la Națiunile Unite și încercăm să ne asigurăm că și ei folosesc același tip de echipament pe care îl avem și în Europa. Uh, și în um, considerentul 17, Miss Foster. Madame Foster. Miss Foster. Madame Ticao rajoute quelque chose. Uh, și în, uh, uh și uh, considerentul uh, numărul 17 al regulamentului se face referire la um, acest acord AETR care este negociat în cadrul Organizației Națiunilor Unite, <coughs> iar șoferii din țările vecine Uniunii Europene utilizează aparatura conform anexei 1B. Bien, je pense que... Mulțumesc. Mulțumesc pentru această precizare suplimentară. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 15 martie, cel mai târziu. Am terminat astăzi cu ordinea de zi, nu mai avem alte subiecte, așa că vă mulțumesc pentru participare și vă reamintesc că următoarea reuniune are loc pe 26 martie.